uleiul de palmier și tăierea pădurilor tropicale. După cum vă aduceți aminte, am uh, început să lucrăm la un raport de inițiativă. Astăzi va avea loc examinarea proiectului de raport uh, al doamnei Caterina Conecna. Îi voi da mai întâi cuvântul doamnei raportor pentru a ne prezenta acest raport. Vă rog! Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi především hned na začátku poděkovat všem shadow reportérům za jejich... Mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că au încercat să găsească soluții. Cred că suntem pe cale de a ajunge la un uh, compromis, avem nevoie de el, cred că cetățenii așteaptă asta din partea noastră, cetățenii Uniunii Europene și în general din întreaga lume, pentru că uleiul de parmier și tăierea pădurilor tropicale ne afectează pe toți. Poate pentru unii acesta ar, ar părea că nu este o problemă importantă, dar statisticile arată cât de gravă este de fapt nu doar în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, dar și când vine vorba de impactul socioeconomic. Aș dori să mulțumesc și secretariatului care m-a sprijinit în eforturile mele. Am uh, văzut cum au fost incendiate 2 milioane de hectare în Indonezia anul trecut în 3 săptămâni. S-a emis mai mult dioxid de carbon în acele trei săptămâni decât emite Germania într-un an. Și de la audiere au trecut 9 luni și acum, iată, am, între timp am pregătit proiectul de raport și putem spune că am făcut progrese cu sprijinul tuturor, cu sprijinul coordonatorilor și a tuturor membrilor comisiei. Dacă nu ne-ați fi sprijinit, nu am fi reușit să uh, ajungem la acest rezultat. Comisia a fost și ea activă în acest domeniu și în februarie va uh, um, da publicității un raport privind tăierea pădurilor. Uh, și uh, urmează apoi din 2017 un alt raport privind uleiul de palmier. Sunt uh, două documente de care va trebui să ținem cont în activitatea noastră. Pentru mine, cele două aspecte cele mai importante din raport ar fi recomandările 8 și 16. Recomandarea 8 se referă la certificare și uh, ISPO, În uh, cadrul uh, revizuirii um, standardului ISPO, uh, ne vom, putem, ne vom putea asigura că acest cadru va deveni mai credibil în ceea ce privește certificarea. Și ne va oferi ocazia să abordăm și alte aspecte care nu au fost suficient luate în considerare. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Dacă avem nevoie un cadru de certificare și avem nevoie de un astfel de cadru, el trebuie să fie unul credibil. Considerăm că trebuie să spună foarte clar că producerea de ulei de palmier, producția de ulei de palmier nu este motivul tăierii pădurilor tropicale. și uh, producătorii mici trebuie însă să fie luați în considerare, preocupările lor trebuie să fie luate în considerare. Dacă aveți alte observații, alte amende de depus, uh, vom ține cont de toate uh, propunerile dumneavoastră. Bineînțeles, în acest context este important să vorbim și despre biocombustibili. În Uniunea Europeană, biocombustibilii vin în proporție de 50% din sau se bazează pe ulei de palmier necertificat. Nu sunt sigură că aceasta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm când vine vorba de directiva privind biocombustibilii. Atunci când am adoptat-o, am considerat că ea avea efecte pozitive asupra mediului, dar azi vedem că o măsură care inițial a fost considerată ca fiind pozitivă nu mai este considerată în aceeași lumină pozitivă. Iată, un exemplu de un lucru de care nu avem nevoie și totuși îl folosim. Și deci, practic, se abuzează de sistem. Acum 15 ani, între în 2000-2001, producția de ulei de palmier a fost de 24,3 milioane de tone. Astăzi se produc 65,5 milioane de tone și observăm că a crescut enorm consumul și vedem cât este de necesar să facem ceva. Nu am dorit să avem o poziție prea radicală în acest raport, chiar dacă aceasta ar fi fost intenția mea inițială, poate, dar ne-am bazat pe la motivul că nu dorim ca acest raport să fie prea violent. Am dorit să fie un raport în care să se regăsească punctele de vedere a cât mai multora dintre noi. Vom mai lucra pe acest subiect în următorii ani și uh, vom putea face presiuni și la nivelul statelor membre, pentru că un raport prea radical, plin de declarații goale de sens, nu va fi util, de fapt. Noi încercăm să identificăm o soluție pozitivă, de aceea uh, am uh, redactat acest raport astfel. Încercăm să obținem un consens, încercăm să urmăm anumite etape. Bineînțeles, cel mai important element aici este durabilitatea. Acum, uh, Uh, se începe să se producă ulei de palmier și în Africa, America uh, Centrală și Latină. Nu mai e vorba doar de Asia Centrală și de Sud-Est, se vorbește acum și despre alte zone ale globului. Deci, apar probleme similare și pe alte continente cu cele din Asia. Uh, tăierea pădurilor și așa mai departe. Până în 2020 există riscul ca până la 98% din pădurile primare să dispară. Și astfel, și aici trăiesc uh, specii importante de, de plante și mai ales de animale, cum ar fi urangutanii, de exemplu. Și alte probleme legate de uleiul de palmier uh, trebuie luate în considerare DEVE, AGRI și INTA vor uh, pregăti avize la acest raport și sunt sigură că astfel vom avea o imagine de ansamblu asupra modului în care abordăm acest subiect și vom putea arăta că nu e nevoie de fapt de uleiul de palmier și cât va costa până la urmă uh, exploatarea acestui, uh, acestei plante. Deci vom aștepta amendamentele dumneavoastră. Aici nu dorim uh, un document radical, dar nu dorim un uh, document gol de sens. Dorim uh, să oferim un fir roșu pentru acțiuni, um, să indicăm o direcție comisiei pentru a se avansa cu anumite etape, anumite măsuri care pot fi luate pentru a rezolva problemele socioeconomice legate de uh, uleiul de palmier. Dacă dorim să se aplice uh, Uh, acordul de la Paris și obiectivele ONU, nu putem ignora această problemă. Trebuie să facem mai multe eforturi. Vă mulțumesc și voi asculta cu atenție dezbaterea. Vă mulțumesc și acum voi da cuvântul mai întâi raportorilor din umbră, din partea diferitelor grupuri politice. Eu îl reprezint pe domnul Chirio care mi-a transmis uh, un document. Mulțumesc doamnei Conecina, doamnei raportor, pentru acest uh, proiect de raport de inițiativă, un proiect de raport echilibrat care abordează majoritatea problemelor legate de modul în care uleiul de palmier duce la tăierea pădurilor tropicale. În legătură cu anumite aspecte, voi uh, depune amendamente cu scopul de a aborda anumite puncte care nu se regăsesc astăzi în raport, cum ar fi contribuția uh, culturii de soia și de alte cereale Uh, și consecințele pe care au avut acestea asupra uh, tăierii pădurilor tropicale, chiar în mai mare măsură decât din cauza uleiului de palmier. Subliniez uh, importanța faptului ca sistemele de certificare să fie considerate ca una dintre soluțiile posibile, chiar dacă există posibilități de ameliorare a eh, criteriilor care sunt folosite pentru această certificare. Domnul Cirio va depune amendamente cu obiectivul de a elimina um, de pe etichete formularea fără ulei de palmier. Pentru că duc la o idee greșită în mintea consumatorilor și anume că produsul respectiv uh, este dăunător, dar nu este așa, mai ales când uleiul de palmier folosit uh, a fost produs din culturi certificate. Și acum voi da cuvântul celorlalte grupuri politice, mai întâi domnul Clamor de la SD. Um, Mulțumesc, domnule președinte, felicitări uh, doamnei raportor și raportorilor din umbră. Uleiul de palmier uh, în continuare este în mare parte imposibil de înlocuit în alimente, deși știm că, uh, dar și uh, posibilitățile de a înlocui uleiul de palmier uh, ar crea presiuni asupra uh, Um, asupra terenurilor uh, și pădurilor decât alte culturi. Uh, pentru producerea uh, culturii de uleiul de palmier e nevoie de mai, terenuri mai mici și de mai puține pesticide decât alte um, uleiuri alternative. Întrebarea este cum poate să devină producția de, producția de ulei de palmier mai viabilă. Uh, și cum putem reduce impactul asupra pădurilor tropicale și asupra schimbărilor uh, climatice trebuie să se garanteze uh, evitarea deforestării din cauza culturii de uh, ulei de palmier. Uniunea Europeană trebuie să-și limiteze importurile Um, de ulei de palmier uh, la culturile certificate și consumatorii trebuie să aibă posibilitatea să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește ulei de palmier, să poată să aleagă între produse cu ulei de palmier din surse durabile și cele care nu vin din surse durabile. Deci acest lucru trebuie să fie menționat în rândul ingredientelor pe produse. Trebuie să aliniem uh, um, politica noastră prin biocombustibilii, pentru că 45 până la 50% din uleiul de palmier uh, uh, importat este folosit ca biocombustibil uh, și astfel uh, componenta biocombustibilă a folosirii acestui produs uh, uh are efecte foarte negative asupra mediului și trebuie să îi se pună capăt. Un alt domeniu pe care, de care trebuie să ne apucăm este efectul producerii de ulei de palmier în lumea în curs de dezvoltare asupra uh, folosirii terenurilor, dar și asupra drepturilor la terenuri din partea locuitorilor, mai ales uh, proprietarii mici și popoarele indigene, pentru că impactul asupra proprietății terenurilor poate să fie negativ, pentru că sunt uh, acest, uh, uh aceste drepturi de proprietate nu sunt suficient de bine reglementate în țările în curs de dezvoltare și există un risc de de a terenurilor. Trebuie uneori să-i rugăm pe colegii britanici să vorbească mai rar, spune președintele. Thank you, Chair. I'm going to speak. Doamna Gerling, voi vorbi foarte rar. Nu, voi vorbi în ritm normal. Normal și sper că interpreții vor putea să mă urmărească. Aș dori să mulțumesc doamnă Conecna pentru raport și eu consider că este un raport foarte echilibrat. Doamna Coneșna uh, a evitat tentația populistă, uh, capcana în care e ușor să cazi când vine vorba de uleiul de palmier. Doresc să mulțumesc domnului Brannan pentru faptul că a prezentat elementele pozitive sau avantajele uleiului de palmier atât de bine. Nu le voi mai repeta. Um, Asta ne atrage atenția asupra unor dintre elementele majore pe care trebuie să le abordăm. În considerente, trebuie să dorim să spunem clar că trebuie uh, să spunem clar de unde vin unele statistici. Unele pot fi ușor contestate și cred că ar trebui să cădem de acord asupra unor cifre între raportorii din umbră. În ceea ce privește observațiile generale, sprijin referirile la responsabilitatea colectivă și aș dori să spunem cât mai ferm acest lucru. Nu e vorba de acțiu- doar de acțiunea în țările producătoare, ci e vorba uh, de acțiuni, nu neapărat uh, legislative, dar, și, dar mai ales voluntare în țările consumatoare. Și aș dori să se spună foarte clar, să se sublinieze acest element. Sunt de acord cu colegul nostru în ceea ce privește tăierea pădurilor tropicale. Un singur lucru în legătură cu biocombustibilii. Uh, la ultimele discuții privind biocombustibili în comisie și în plenară, nu sunt sigură că doresc să, am dorit să schimbăm procentele de biocombustibil din uleiul de palmier până în 2020. Este clar că avem nevoie de Um, trebuie să se acționeze la nivelul comisiei. Știu că această comisie nu dorește să facă mare lucru, dar uh, ar trebui măcar să se gândească în ce direcție doresc să uh, ne îndreptăm în ceea ce privește biocombustibilii după 2020. Deci trebuie să cerem comisiei măcar să demareze o reflexie în această direcție. Caterina înțelege bine um, diferențele între diferitele niveluri de certificare și modul în care sunt aplicate aceste standarde și eu sunt de acord cu ea că trebuie să încercăm să cădem de acord asupra unui program de certificare recunoscut ca oamenii să poată să aibă încredere că cumpără cu adevărat ulei de palmier din surse certificate. Eu cred că obiectivul trebuie să fie folosirea a uleiului de palmier doar din 100% surse certificate și în acest raport ar trebui să spunem acest lucru. Știu că nu e ușor și nu cred că un raport de inițiativă trebuie neapărat să dăm un termen, dar trebuie să spunem că acesta este obiectivul nostru. Eu cred că asta doresc consumatorii. Înțeleg dificultățile legate de etichetare, pentru că deja legislația privind informațiile privind alimentele uh, oferite uh, consumatorilor a fost foarte greu să cădem de acord. Dacă luăm de la capăt cu uleiul de palmier, uh, nu va fi deloc ușor. Dacă uleiul de palmier ar fi 100% din surse certificate, nu am avea această problemă. O ultimă idee. Atunci când vorbim despre despăduriri, nu există o definiție internațională a acesteia și ar fi foarte ușor, foarte, foarte util să ne gândim la o astfel de posibilitate, mai ales când vine vorba de țări ca Indonezia și Malenezia, Malaezia, unde nu există registre de proprietate a terenurilor, cum există la noi. Nivelul de informare este foarte diferit. Deci, ar trebui să stabilim o definiție a deforestării pe care o sublinim cu toții. Dar, în general, cred că este un raport bun. Voi depune multe amendamente, dar cred că sunt, vor fi amendamente pozitive. Nu merg în direcția opusă de deci, cea a raportului. Mulțumesc din nou, Caterinei. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Giordano. Monsieur le Président, je remercie les... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au intervenit și în special domnului raportor pentru munca excelentă pe care a depus-o. Cultura palmierilor a obține ulei de palmier prezintă mize legate de sănătatea populației și este nevoie de un răspuns echilibrat din partea noastră la această problemă. Nu trebuie să acordăm o hegemonie acestei culturi ca fiind singura responsabilă pentru defrișare uh, și consecința uh, legată de efectele de seră. Dar 50% din producția mondială, 60 de milioane de terenuri pierdute între 2000 și 2012, nu sunt rezultatul producției de ulei de palmier, deși defrișarea sălbatică trebuie să fie denunțată de noi toți. Printre producțiile de uleiuri vegetale, cea de ulei de palmier are nevoie de cea mai mică suprafață de teren. Acest raport arată foarte bine care este situația delicată a micilor producători. Ei sunt la originea 40% din producție și această activitate o realizează pentru că nu au alte soluții rentabile. Foarte des ei sunt dezavantajați față de marile grupuri care uh, pot să certifice altfel. Este vorba despre o situație oligopolistică în ceea ce privește uleiul de palmier trebuie să ținem cont de toate problematicile asociate de această produc- cu această producție și să vedem care sunt avantajele și dezavantajele oricărei soluții de substituire a lui. Pentru că, până la urmă, trebuie să vedem uh, cum anume nevoile energetice crescânde și considerentele uh, de mediu pot fi puse în echilibru. În ceea ce privește carburanții, Uniunea Europeană, care este al treilea consumator de ulei de palmier, recurge la biocarburanți 46% din uleiul de palmier consumat în Europa uh, intră în acest domeniu, dar niciun alt ulei vegetal nu oferă un randament similar. S-au prezentat soluții de substituție, dar acestea ar necesita terenuri mult mai vaste pentru cultivare. Deci nu există nicio soluție ideală nici măcar pentru industria alimentară. Nocivitatea uleiului de palmier nu este mai evidentă decât inocuitatea absolută a soluțiilor de substituție. Amintiți-vă de dezbaterea noastră legată de acizii grași. Sper că vom ști să păstrăm în activitatea noastră o linie directoare foarte uh, cumpătată. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Melior. Mulțumesc. Au fost ridicate foarte multe chestiuni, lucruri pe care le-am discutat și în Comisia Agri și pe care le vom include într-un aviz. Aș dori să mă refer la câteva idei în ceea ce privește industria alimentară. Uleiul de palmier în Europa este foarte important. Cred că atunci când redactăm raportul, nu trebuie să omitem acest lucru. Bineînțeles, problema grăsimilor trans ar putea fi rezolvată. Este esențial să folosim uleiul de palmier în industria alimentară și așadar ar trebui să ajungem la o concluzie echilibrată. Domnul Brennan a menționat deja de faptul că Uleiul de palmier este foarte accesibil. Poți să produci ulei de palmier cu un teren restrâns și să produci de patru ori mai mult decât cu alte plante. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei, am menționat și echilibrul socioeconomic la care a încercat să ajungă în raport. Cred că ar trebui să discutăm împreună mai aprofundat problema producției durabile. Cum putem să producem ulei de palmier în mod durabil? Cred că am auzit deja de la colegii noștri că nu ar trebui să tăiem păduri tropicale sau uh, să uh, acționăm asupra turbărilor. În Comisia Agri am sugerat să folosim uh, definiția durabilității folosită și în cazul uh, boabelor de cacao. Nu trebuie să inventăm o nouă definiție. Bineînțeles, trebuie să evităm uh, distrugerea pădurilor tropicale sau a turbărilor. Și apoi ar trebui să nu mai folosim uleiul de palmier ca și carburant sau măcar să folosim uh, producție durabilă. Mulțumesc, doamna Șiril Peric. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că avem o dată limită, sper că o vom respecta. În cazul uleiului de palmier avem o țintă în țările de jos pentru 2020, în ceea ce privește adaptarea politicilor. Cred că deja suntem înainte. Mi se pare că Uniunea Europeană trebuie să caute alternative. Mă voi refera, referi la câteva aspecte discutate până acum în această comisie. S-a vorbit despre grăsimi Trebuie să ne uităm la statistici și să vedem că, de exemplu, fermele de lactate funcționează în mod durabil. Atunci când vine vorba de ridicarea conștientizării um, cu privire la diversitate, la biodiversitate, trebuie să ne uităm și la sursele de venit. și să fim onești cu noi înșine și să ne gândim la ultima discuție pe care am avut-o într-o altă parte a clădirii. Putem să spunem că suntem împotriva uleiului de palmier, dar, bineînțeles, localnicii trebuie să-și câștige traiul. Așadar, trebuie să căutăm alternative. Altfel, localnicii vor pierde și mai mult din pădurile tropicale. Raporter. Mulțumesc. Îmi locuiesc pe colega Evi, care nu e prezentă pentru că se află la PETI și mi-a transmis notițele. Dorește să o felicite pe domnul raportor pentru acest proiect de raport. consider că este un bun punct de plecare sprijin abordarea generală acestui proiect de raport și anumite elemente, cum ar fi solicitarea de a depăși folosirea uleiului de palmier ca biocombustibil până în 2020 și nevoia de a obține, de a furniza um, informații complete privind uleiul de palmier cetățenilor, consumatorilor. Aș dori să repet ceea ce am spus la Strasbourg săptămâna trecută. Poziția noastră de bază este foarte critică în ceea ce privește producerea și vânzarea uleiului de palmier, pentru că din cauza efectelor acestor practici asupra asupra mediului, asupra schimbărilor climatice. Deci nu poate să existe ulei de palmier produs cu adevărat durabil. De aceea vom depune amendamente privind sistemele de certificare pentru a se adăuga condiții și criterii mai stricte și științifice la această certificare, cum ar fi măsurarea impactului asupra acestor culturi în ceea ce privește uh, presiunea asupra resurselor hidrice, de exemplu. Uh, certificarea trebuie să garanteze nu doar că uleiul de palmier uh, nu a dus la pierderea de biodiversitate și încălcarea drepturilor uh, omului a populațiilor indigene. Suprafața pentru producerea uleiului de palmier uh, trebuie să fie clar identificată pe hartă ca parte a certificării și trebuie să se uh, asigure că vor exista în continuare coridoare ecologice. De asemenea, trebuie să se congeleze uh, suprafețele pentru această monocultură în ciuda indicațiilor din 2011 privind strategiile pentru a asigura exploatarea durabilă a acestor uh, producții, rapoartele privind monitorizarea printr-un cadru legislativ clar uh, sunt instrumente fundamentale pentru ameliorarea mm, uh, gestionării acestor producții. Pentru noi este foarte important ca acest raport privind lui de palmier și tăierea pădurilor tropicale să abordeze problema nu doar din punctul de vedere al efectelor negative asupra schimbărilor climatice, ci și asupra impactului producției și comerțului asupra naturii în ceea ce privește pierderea biodiversității. De aceea ne vom concentra și pe nevoia de a uh, face să recunoască valoarea nemonetară a, a uh, pădurilor și nevoia de a sprijini politice de luptă împotriva deforestării în, în țările țările producătoare în mod mai hotărât. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai există cereri de cuvânt? Nu? Acum îi dăm cuvântul Comisiei, domnul Emanuel Maier, ca să ascultăm opinia Comisiei cu privire la proiectul de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc și eu raportoarei și deputaților care au luat uh, parte la lucrări pentru a încerca să stabilească acest uh, fir roșu în ceea ce privește uleiul de palmier. Aș dori în primul rând să fac câteva observații legate de defrișare. Acum uh, câteva minute l-am văzut pe domnul Navarro, care uh, a reamintit importanța dezvoltării durabile și problemele de defrișare uh, fac parte din acest domeniu mai general, mai ales legat de obiectivul de dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană a făcut foarte multe în ceea ce privește problema defrișărilor și mai ales prin programul FLECT dar și prin contribuția la Forumul Națiunilor Unite cu privire la păduri. De asemenea, a intervenit prin tot felul de acțiuni în convențiile cu privire la diversitatea ecologică sau în cadrul CITES sau și prin programul RED Plus uh, pentru uh, Mm, schimbările climatice. Aș dori să reamintesc și faptul că în ceea ce privește problema defrișărilor ilegale, noi am avut foarte multe progrese cu Indonezia. Doamna Magarani, care este ministra de afaceri externe, um, se întâlnește cu uh, actori responsabili pentru a um, realiza primele uh, licențe FLECT durabile. Ele vor uh, ajunge și în uh, Europa peste câteva zile. Plinul mai este un progres deosebit. De asemenea, ne-am angajat uh, în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Am putut să ajungem la un fel de parteneriat, dar trebuie să vedem și care sunt diferitele cauze ale acestei defrișări la nivel mondial fie că este vorba despre producție alimentară sau despre infrastructuri, despre activitate minieră, de expansiune urbană și așa mai departe. Defrișarea rămâne o problemă complexă care are nevoie de reacția noastră a tuturor și mai ales de reacția acelor țări în care există mari păduri tropicale, dar și a altor actori, fie că este vorba despre actori publici sau privați. Serviciile noastre lucrează acum la un studiu pentru a vedea care sunt opțiunile de fezabilitate care să ne permită să combatem um, defrișările și degradarea pădurilor. Acest lucru a fost menționat și de doamna raportoare și sperăm să obținem uh, rezultate încă de la începutul anului viitor. În ceea ce privește uleiul de palmier, Știți că în prezent nu avem uh, o politică clară, o politică definită în legătură cu acest subiect, dar suntem uh, conștienți de preocupările care au fost uh, deja exprimate în, de către opinia publică. Știm de asemenea că acest ulei de palmier generează profituri economice și sociale importante în țările în care este produs. Acest ulei a permis ca anumite populații să iasă din starea de sărăcie, dar în același timp ea este, acest ulei este legat și de problema defrișărilor. Iată de ce trebuie să intervenim într-un cadru internațional, să activăm împreună cu celelalte uh, piețe de consum. Uniunea Europeană este o piață importantă, dar nu este singura piață consumatoare de ulei de palmier. De asemenea, am lansat un alt studiu pentru a continua uh, colaborarea cu dumneavoastră, un studiu privind impactul asupra mediului uh, pe care îl are cultura pentru a obține uleiul de palmier, apoi uh, probleme legate de durabilitate, acest al doilea studiu ar trebui să fie gata cam pe la jumătatea anului viitor, însă sperăm că, datorită firului roșu pe care dumneavoastră ni-l veți, ni veți da și studiilor suplimentare pe care le facem, vom putea să acționăm într-o într, într direcție comună. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, încheiem discuția, dându-i din nou cuvântul doamnei raportor, doamna Conicica. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc în numele raporturilor fictivi și a tuturor celor care au participat la formulările din acest raport. Vă mulțumesc pentru intervenții. Aștept amendamentele pe care le veți propune și pentru că nu pot să mă întind prea mult uh, cu acest uh, raport, mă voi limita la subiectele uh, care interesează și Parlamentul. Pentru mine a fost foarte greu să um, scot doar acele subiecte care trebuie să fie uh, puse în evidență. Dar aici vă spun că mm, sunt cât se poate deschisă și vom încerca să abordăm și alte teme care ne vor putea interesa pe viitor. Sunt mulțumită de dezbaterile pe care sunt convinsă că le vom avea pe viitor și, de asemenea, sunt convinsă că toți am putut uh, să ne dăm seama că acest subiect nu va dispărea doar pentru că nu vorbim despre el. Este momentul să începem să vorbim și să facem ceva concret. Cred că vom ajunge la acțiuni concrete prin colaborarea noastră cu Comisia și trebuie de asemenea să spun că producția de ulei de palmier este în creștere însă nu peste tot uh, este același tip de creștere. Va trebui să dăm noi un exemplu bun, va trebui să arătăm că avem o anumită cale pe care dorim uh, să înaintăm. Care ar fi condițiile pentru ca să se oprească producția uleiului de parmier? Pentru că Trebuie să ne întrebăm până unde putem să acceptăm această producție și din ce moment vom renunța la ea. Trebuie să arătăm întregii luni că Europa poate să facă ceva, că suntem în stare de acest lucru și suntem conștienți de sarcinile pe care le avem. Obiectivul nostru nu constă în acțiuni care să conducă la interzicerea uleiului de palmier. Uleiul de palmier trebuie să Uh, continue să fie produs, dar fără ca flora și fauna să aibă de suferit. Nu trebuie de asemenea să amenințăm echilibrele sociale prin uh, exploatațiile care produc ulei de palmier. Va trebui să uh, evităm și prejudiciile la adresa mediului, ca acestea să nu fie irreversibile. Dacă anumite specii vor dispărea, nu va mai fi posibil să corectăm în vreun fel această situație și aceste lucruri nu trebuie să le permitem. De aceea vreau să mulțumesc tuturor celor interesați de acest subiect. Mulțumesc. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 5 decembrie la prânz și apoi votul în comisie pe 9 martie 2017. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu comisia privind punerea în aplicare a directivei privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și în primul rând îi dăm cuvântul comisiei pentru prezentare. Domnul Julio Garcia Borges pentru prezentare, iar apoi vom începe dezbaterea cu raportorii și raportorii din umbră. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați dat ocazia Comisiei să prezinte raportul privind punerea în aplicare a directivei privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive după cum știți, uh, directiva este un act legislativ important, a fost adoptat după două accidente grave, primul în al Sarcoiar, în sudul Spaniei, și al doilea la Baia Mare, în România. Și, prin urmare, obiectivul principal al directivei este prevenirea riscurilor care emană din uh, gestionarea deșeurilor din industriile extractive. Bineînțeles, aspectele legate de siguranță sunt în centrul directivei, dar și dimensiunea socioeconomică devine din ce în ce mai importantă Deșeurile din industriile extractive reprezintă cam 30% din totalul deșeurilor din Uniunea Europeană și, prin urmare, prevenirea deșeurilor, recuperarea și reciclarea sunt obiective ce trebuie luate în considerare în punerea în aplicare a directivei. În planul de acțiune pentru economia circulară există două inițiative cu privire la recuperarea materiilor prime critice din uh, industria extractivă și integrarea acestor considerații în uh, planurile de gestionare a deșeurilor din industria extractivă va fi subiectul uh, eforturilor Comisiei. Acest raport privind punerea în aplicare se bazează pe raportul trianual național trimis de statele membre, însă am folosit și alte surse de informa informații, de exemplu rapoartele privind accidentele sau quasi-accidentele și datele disponibile pe site-urile internet ale agențiilor naționale. Nivelul de punere în aplicare ce este din rapoarte este acceptabil, însă informațiile din rapoarte nu sunt întotdeauna comparabile. Poate statele membre nu înțeleg la fel aceleași uh, prevederi din text Însă partea bună este că se pare că, în general, măsurile au fost adoptate în toate statele membre și nivelul de conformitate cu privire la planurile de gestionare ale deșeurilor și prevenirea accidentelor grave este bună. Totuși există decalaje în patru domenii. În primul rând, numărul de facilități de gestionare a deșeurilor din statele membre, apoi numărul de facilități de categorie A raportate de statele membre, în al treilea rând inspecțiile și în al patrulea rând raportarea accidentelor. În ceea ce privește numărul uh, instalațiilor de gestionare a deșeurilor, unele state membre au raportat un număr scăzut de instalații față de volumul de deșeuri raportat. De exemplu, șase state membre raportează că nu au instalații de gestionare a deșeurilor pe teritoriul lor. Însă, din alte surse de informații, reiese că aceste state au activități de extracție care generează deșeuri, inclusiv deșeuri periculoase. Apoi, în ceea ce privește instalațiile de categorie A, există informații lipsă. În directivă se menționează că există obligații diferențiate în funcție de gradul de periculozitate al deșeurilor și obligațiile cele mai mari se aplică instalațiilor de categorie A, în cazul cărora riscul este mai crescut. În multe state membre s-a raportat că nu există astfel de facilități de categorie A, însă, în același timp, unele din aceste state membre au raportat volume importante de deșeuri periculoase. Acesta ar putea indica faptul că informațiile trimise de statele membre nu sunt de încredere, pentru că prezența deșeurilor periculoase este unul din criteriile pentru includerea în aceste categorii. Mai mult, se pare că 25% din facilitățile de categorie A nu au implementat un plan extern de urgență. În ceea ce privește numărul de instalații raportat, permitele, per, permisele de extracție pot fi combinate cu cele cerute în alte acte legislative mm, și poate că instalațiile ce nu au fost raportate sunt clasificate ca instalații și nu sunt raportate ca instalații de gestionare a deșeurilor extractive, dar trebuie să mai investigăm acest aspect. În ceea ce privește inspecțiile, statele membre sunt obligate să se asigure că instalațiile de gestionare a deșeurilor sunt inspectate înainte de procedura de uh, preluarea deșeurilor la intervale regulate inclusiv după închiderea instalațiilor. Raportul indică faptul că există diferențe mari între statele membre în ceea ce privește natura și frecvența inspecțiilor și, în plus, doar șapte state membre au raportat cazuri de nonconformitate cu condițiile de acordare a permisului între 2011 și 2014. Este un număr scăzut, poate fi un lucru pozitiv, însă s-ar putea să fie un semn că există situații de neconformitate ce nu au fost identificate din cauza capacităților limitate de inspecție. Din nou, este o problemă ce trebuie investigată mai amănunțit. Cu privire la raportarea accidentelor, Comisia a devenit conștientă de accidente la instalațiile de gestionare a deșeurilor, însă accidentele nu au fost raportate așa cum trebuie, ca parte a obligației de notificare anuală din directivă și aceste informații au trebuit obținute din presă și din plângeri. În concluzie, aș spune, domnule președinte, că s-au făcut progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei directive, însă rămân încă lacune de implementare. Prin urmare, este nevoie de mai multe măsuri din partea Comisiei și a statelor membre ca să ne asigurăm că obiectivele directivei sunt atinse. De fapt, există acum mai multe inițiative în lucru ce vor fi lansate. În primul rând, acum actualizăm documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile în ceea ce privește instalațiile de gestionare a deșeurilor extractive. Procesul a început acum 2 ani și va fi terminat anul viitor. În al doilea rând, anul acesta am lansat o inițiativă de promovare a conformității ca să identificăm lacunele de implementare și ca să identificăm cele mai bune practici în punerea în aplicare, care pot fi apoi împărtășite între autoritățile naționale competente. În ceea ce privește crearea unui inventar a instalațiilor de gestionare a deșeurilor, aceasta este una din opțiunile pe care le explorăm. În al treilea rând, în cooperare cu experții din statele membre, Comisia va identifica posibile probleme și domenii în care directiva este greșit interpretate de statele membre și plănuim să emitem niște orientări în 2018. Tot în 2018 vom uh, evalua lacunele în inspecții, poate în cooperare cu rețeaua inspectorilor de mediu. Atât din partea mea, domnule președinte, însă aș dori să vă mai spun și că am descoperit o mică greșeală în raport. Există o categorie de instalații care a fost raportată de Polonia. Ea nu este menționată în raport și în curând vrem să emitem și o corecție. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum începem cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc. Voi vorbi în limba maternă. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Îi urez bun venit reprezentantului Comisiei și, da, sunt de acord, așteptăm de multă vreme să începem analizarea acestei directive. Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră, pentru că e nevoie de multă energie și de multă muncă din partea Comisiei. Vă mulțumesc pentru cooperare este o directivă deosebit de importantă pentru noi, gestionarea deșeurilor din industriile extractive. Am analizat în detaliu documentul și acum înțelegem de ce a trebuit să așteptăm atât de multă vreme. Munca dumneavoastră nu a fost deloc ușoară, nu aș vrea să fiu în locul dumneavoastră, mai ales nu când trebuie să lucrați la acest raport de două ori pentru perioade de trei ani. Statele membre analizează directiva, apoi o aplică și apoi o interpretează în mod diferit. Așadar, este aproape imposibil să avem o idee clară cu privire la implementare. Apoi, trebuie să ne uităm și cum sunt puse în aplicare alte directive. Dacă ne gândim care au fost intențiile legiuitorilor, nu putem să stăm liniștiți când ne uităm la punerea în aplicare. Nu putem să ne culcăm pe o ureche și să fim mulțumiți. Scopul era să se reducă efectele dăunătoare asupra mediului, mai ales în ceea ce privește flora, fauna și mediul, trebuiau reduse riscurile asupra sănătății umane care pot um, proveni din proasta gestionare a deșeurilor din industria extractivă. Nu ține totul doar de îndeplinirea unor obligații de către statele membre. Chestiunea este dacă putem să trăim bine într-un mediu sănătos și curat. Siguranța industriei miniere și efectele acesteia se află de mult în discuție în Parlament. Rezoluția și intervențiile europarlamentarilor se referă la același lucru și pun aceeași întrebare. Sunt cetățenii europeni în siguranță și apărați de posibilele efecte negative sau nu? și întotdeauna Comisia Europeană a dat același răspuns și anume directiva privind uh, industria minieră include uh, aspecte legate de siguranță și există acolo obligații. Aplicarea directivei este suficientă dacă ea este aplicată corect pentru a preveni aceste consecințe negative. În lumina acestui fapt, cred că este mai mult decât potrivit să ne uităm la problemele principale, discrepanțele și posibilele lacune de implementare. Este directiva în măsură să-și atingă scopurile? Și, în curând, sper să găsesc un răspuns în viitorul meu raport. Domnule președinte, potrivit raportului de punere în aplicare al Comisiei, Evaluarea informațiilor puse la dispoziție de statele membre indică limitările raporturilor sistemului de raportare la trei ani. Informațiile primite nu i-au permis Comisiei să evalueze punerea în aplicare în practică a acestor măsuri și, de asemenea, măsurile generale pentru aplicarea directivei au fost adoptate în majoritatea statelor membre, însă aplicarea practică și interpretarea definițiilor și a dispozițiilor variază de la un stat la altul, iar astfel cifrele nu sunt plauzibile. Cu siguranță există nevoia de a schimba și a consolida sistemul de raportare prevăzut în directivă. Cât privește inspecțiile, directiva nu definește explicit și nu stabilește detaliile privind cum ar trebui desfășurate inspecțiile. Nu este un secret pentru nimeni că Comisia Europeană trebuie încă să emită orientări pentru inspecții și data limită este 2022. Aceste orientări ar putea îmbunătăți siguranța instalațiilor din Uniunea Europeană, din statele membre. În plus, voi menționa și alte probleme pe care aș vrea să le includ în raportul meu. Deșeurile din industria minieră și extractivă reprezintă 30% din nivelul de deșeuri produs în Uniunea Europeană și subliniez 30%. Așadar, este foarte important să vedem care sunt oportunitățile și provocările din industria extractivă și în contextul conceptului economiei circulare. Vom încerca să explorăm și alternative pentru a trata riscurile asupra sănătății și mediului și să îmbunătățim situația în domeniul minier. Nu trebuie să abolim industria minieră. Vom avea încă nevoie de materiale și resurse. Însă stricta punere în aplicare a acestor reguli trebuie garantată. Nu în ultimul rând aș dori să subliniez că comunitățile locale sunt adesea grav afectate de riscurile asociate cu industria minieră. Experiențele lor în ultimii, de-a lungul anilor, vor contribui la raportul de punere în aplicare. Acum voi trece din nou la maghiară. Stimați colegi, există câteva întrebări care au rămas fără răspuns, nu pot să le menționez pe toate acum, însă este important să menționez că în săptămânile următoare biroul meu le va fi deschis tuturor, vă va fi deschis tuturor și abia aștept comentariile și observațiile dumneavoastră, eu și asistenții mei lucrăm ca să ajungem la un consens cât se poate de larg. Serviciul de resurse de la Parlamentul European pregătește materiale privind contextul acestei probleme și vom discuta și cu reprezentanța industriei și reprezentanța societății civile ca să putem ține seama de cât mai multe opinii posibile. Aș dori să mă concentrez pe protecția și siguranța ecologică. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much. And now... Mulțumesc. Doamna Conecina are cuvântul din nou. Děkuji, pane předsedo. Mulțumesc foarte mult. Cred că ne-a mai rămas puțin timp, așa încât aș vrea să mulțumesc comisiei și colegilor care au participat la acest uh, raport. Au fost uh, menționate de colegul nostru multe puncte pe care și eu aș fi vrut să le evoc, dar mă limitez la doar două. Mai întâi, garanțiile financiare trebuie să fie suficient de solide, de importante, pentru ca să poată să acopere accidentele și prejudiciile care pot apărea în contextul carierelor și al minelor de extracție. Probabil că ar fi bine să ne gândim la o asigurare obligatorie ultimele decenii ne-au arătat că trebuie să acordăm o importanță mai mare siguranței atunci când vine vorba de astfel de deșeuri, pentru că niște tragedii ca și cele care au avut loc pot să ne coste nu numai vieți omenești, ci pot să aibă și un impact important asupra mediului înconjurător sunt ca niște bombe cu efect întârziat care așteaptă momentul pentru a exploda și a produce o nouă tragedie. Avem deci nevoie de siguranță financiară care să um, ne ajute să nu folosim uh, fondurile publice pentru um, aceste situații. În ceea ce privește controlul, îi mulțumesc Comisiei care are aceeași optică mm, pe care o am și eu în ceea ce privește gestionarea uh, deșeurilor respective exploatatorul trebuie să se ocupe de activitatea de control. El ar, ar trebui să organizeze această activitate astfel încât controlele efectuate în aval să poată beneficia de un instrument pe baza căruia să fie făcut controlul, astfel încât exploatatorul să fie obligat să-și asume responsabilitățile. Și, în fine, un ultim subiect pe care doream să-l evoc, să nu uităm să nu uităm că vorbim despre deșeuri. Dacă ar fi posibil din punct de vedere tehnic, atunci ar fi probabil uh, bine dacă deșeurile respective ar putea fi încorporate în economia circulară. Acesta ar fi una dintre soluțiile care ne-ar permite să facem din aceste produse ceva care să nu mai fie doar un deșeu. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Dornano. Trebuie să fim atenți la aceste deșeuri provenite din extracțiile miniere, care reprezintă 30% din deșeurile europene. Trebuie să protejăm mediul, sănătatea oamenilor și să împiedicăm producerea de accidente. Punerea în aplicare a acestei directive din 2006 de către statele membri, membre a uh, arătat că au existat niște lacune. Acestea au fost uh, bine puse în uh, evidență de transpunerea în documentul următor. Procedurile judiciare au fost destul de numeroase și raportul recunoaște că evaluarea pe baza uh, trienală a acțiunilor Comisiei este destul de limitată țări cum ar fi Danemarca, Letonia, Lituania, Luxemburgul, Malta sau țările de jos, afirmă că nu dețin instalații care să țină de această directivă, dar alte surse indică tocmai contrariul, ceea ce ne induce într-o mare confuzie. Comisia Europeană um, ar trebui să facă mai multe pentru ca statele, citez, să interpreteze și să aplice în același mod noțiunile esențiale din directive dar uh, acest lucru nu este oare contrar chiar directivelor europene. După cum știți, o directivă trebuie să fie un instrument flexibil și să le lase statelor membre libertatea de a pune în aplicare propriile mijloace pentru atingerea obiectivelor. Și atunci, în loc să ne mirăm de diferența dintre cifre și metode sau abordări de la o țară la alta, de divergențele cu privire la gestionarea deșeurilor, a inspecțiilor și a eliberărilor de autorizații, de ce să nu facem avem o repunere în discuție a acestei probleme. Nu credeți că o simplă directivă este mult prea obligatorie, constrângătoare? Ar trebui să avem o abordare mai incitativă și probabil astfel am obține rezultate mai respectuoase și mai puțin contradictorii din partea statelor membre. Mulțumesc! Miss Gerling. Mulțumesc, doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îl reprezint aici pe domnul de Mesmacher, uh, raportor din urmă din partea ECR. Dânsul dorește să mulțumesc uh, raportorului și spune următorul lucru. Știți cât de mult uh, doresc transformarea economiei într-o economie circulară. În calitate de raportor pentru un alt raport, am spus de la început că acest act legislativ uh, ne poate permite să ne apropiem de această dorință și anume de a face economia mai circulară. Evident, dacă dorim acest lucru, trebuie să abordăm uh, și alte fluxuri uh, ale deșeurilor. Mulțumesc! I Okay. I won't start again. Nu voi lua de la început, spune doamna Gerling. Importanța directivei 2006-21 nu poate fi supraestimată, pentru că deșeurile extractive, care provin din minerit, de exemplu, reprezintă 30% din totalul deșeurilor generate în Uniunea Europeană. I take the following three conclusions trag uh, trei concluzii din raportul concis al Comisiei. E nevoie de o mai bună punere în aplicare, mai bună raportare și o interpretare mai consecventă a legislației. Comisia oferă o soluție și anume liniile directoare și încurajarea schimbului de bune practici. Acesta este un pas important înainte. Astăzi am următoarea întrebare adresată Comisiei. Articolul 5 din directivă abordează planurile de gestionare a deșeurilor. Se pune accentul pe prevenirea și reducerea deșeurilor pe de o parte și recuperarea și recuperarea, refolosirea pe de altă parte. Are Comisia date exacte în legătură cu uh, partea de prevenire și partea de recuperare la care s-a ajuns astăzi? Thank you very much. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește să ia cuvântul niciun alt coleg, putem să dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde în încheierea discuției. Vă rog. Thank you. Mulțumesc. Am auzit doar o singură întrebare specifică adresată Comisiei. În rest, sunt de acord cu majoritatea celor spuse în cadrul dezbaterii. Bineînțeles, dimensiunea legată de economia circulară, circulară este foarte importantă. Avem două inițiative concrete prevăzute în cadrul planului de acțiune pentru o economie circulară. Directiva privind deșeurile extractive se concentrează mai ales pe aspectele legate de siguranță, de securitate, dar este important, bineînțeles, să, să ținem cont în egală măsură de aceste considerații legate de economia circulară, care sunt și ele foarte pertinente. În ceea ce privește mecanismul de raportare prevăzut în cadrul directivei, din experiența noastră cu acest, din experiența noastră, acest mecanism nu funcționează foarte bine. În propunerea pentru reducerea deșeurilor propunem de altfel eliminarea unor dintre condițiile privind raportarea cum ar fi în directiva privind deșeurile extractive, directiva privind haldele de gunoi sau, cele privind, sau directiva privind ambalajele. Sunt aspecte foarte importante. Avem nevoie de un mecanism de raportare, mai ales în ceea ce privește raportarea accidentelor în industria extractivă. S-a abordat problema garanțiilor și în cadrul directivei privind răspunderea de mediu, există posibilitatea ca statele membre să introducă sisteme de garanții financiare. Din păcate, nu s-a folosit această posibilitate, în mod de, uh, de aceste mecanisme în mod eficient. Transpunerea, în ceea ce privește transpunerea directivei, acesta a fost într-adevăr un blocaj Trebuie să deschidem 25 de uh, plângeri uh, de ne transpunerea directivei și, de fapt, transpunerea directivei sau procesul de transpunere a directivei în legislația națională nu a fost finalizat înainte de 2011. Deci, până la termenul prevăzut în directivă. Oricum, nu cred că stimulentele financiare ar fi la fel de eficiente ca și un cadru de reglementare. mai ales în ceea ce privește anumite aspecte legate de siguranța instalațiilor. Și s-a pus o întrebare specifică Comisiei în legătură cu articolul 5, gestiunea deseurilor și prevenirea uh, Într-adevăr, acesta este unul dintre aspectele care trebuie să fie luate în considerare. Deocamdată nu avem informații la dispoziție în legătură cu modul în care aceste aspecte uh, se regăsesc în planurile de gestionare a deșeurilor uh, pentru deșeurile extractive și tocmai acesta este unul dintre obiectivele inițiativei de promovare a respectării obligațiilor pe care o vom lansa. Am lansat deja, de fapt, această <laughs> inițiativă și în martie anul viitor vom organiza un prim atelier cu participarea reprezentanților statelor membri, membre și, în general, cu participarea actorilor interesați. Iată, aceasta este ultima mea observație. Vom coopera, bineînțeles, cu raportorul nu e deloc sarcină ușoară și poate să conteze pe sprijinul Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. We can close. Mulțumesc. Încheiem aici dezbaterea privind acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu Comisia Europeană privind CETA, Acordul Economic și Comercial Global UE-Canada. Doamna Renita Bașca um, reprezintă comisia, dânsa este negociatorul șef adjunct al CETA. Îi dau imediat cuvântul. For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 Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, doamna Bașca, pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Nu sunt mirat când vă aud spunând că CETA este acordul comercial cel mai modern, cel mai progresist. Ați spus de asemenea că era un capitol legat de durabilitate în acest acord care preia anumite obligații uh, ca pentru alte acorduri internaționale. Este adevărat, dar din ceea ce mă privește, aceste um, acorduri uh, pot fi ca și și Codex Alimentarius. Știm că pentru pesticide există anumite norme care sunt mult reduse față de normele pe care le avem în regulamentul votat în 2009. Prin urmare, nu trebuie să ne ascundem după deget, dragi colegi și colegi. Canada are o viziune diferite despre normele de protecție ale mediului, ale sănătății, ale siguranței alimentare. Și în ciuda celor spuse, uneori de către comisie, odată ce va fi votat, acest acord va avea un impact asupra forței de muncă din Uniunea Europeană. Să vă dau trei exemple organismele modificate genetic. Există foarte multe alimente um, în Canada, um, nu numai pentru hrana animalelor, care conține astfel de organisme. Și uh, Uniunea Europeană văd că nu acționează în conformitate cu dorința uh, cetățenilor europeni și a majorității parlamentarilor. Comisia a fost pusă sub presiune, au existat niște acorduri care au fost deja semnate cu alți parteneri comercial și rezultatul ar fi autorizarea importării unor alimente pe bază de organisme modificate genetic, respectiv uh, um, acordul pentru cultivarea acestora pe teritoriul european. Iată de ce doresc să reamintesc pe scurt istoricul discuției legate de uh, uh, combustibilii curați. Trebuia să ajungem la un acord și la momentul respectiv a fost o presiune foarte puternică a Canadei care dorea să exporte, să-și exporte materia primă. În cadrul directivei calitate a materiilor prime, Comisia a recunoscut că era greu să facă o distinție între materii prime curate pentru uh, producția combustibililor și alte tipuri de materii prime. Iată, prin urmare, um, lucrurile s-au petrecut deja o dată așa și a trebuit să facem concesii. Un alt exemplu. Au fost tot felul de discuții în legătură cu um, impactul cancerigen sau toxic uh, al uh, unor substanțe perturbatoare endocrinieni, hormoni și așa mai departe. Constatăm că abordarea canadiană este foarte diferită față de cea europeană. Abordarea noastră este bazată pe caracterul periculos al acestor substanțe. Abordarea lor este bazată pe risc. Am uh, făcut uh, propuneri ținând cont de diferite criterii care nu corespund uh, dorinței marilor parteneri comerciali, cum ar fi Canada. Comisia creează, de fapt, un risc, acela de a permite anumite delicte, infracțiuni față de legislația europeană. Deschidem uh, ușa anumitor lucruri care se fac în Canada. Iată, prin urmare, că există și alte semnificații ale CETA și de aceea mă întreb ce se va întâmpla când acest acord va fi pus în aplicare. Se vor ameliora lucrurile sau, din potrivă, se vor agrava? Obiectivul principal este acela de a reduce obstacolele în cadrul schimburilor. Însă aceste obstacole sunt tocmai normele noastre legate de sănătate publică, de siguranță alimentară, de mediu. Sunt regulamentele noastre, este legislația noastră și este foarte important să ținem cont de acestea. Oare trebuie să um, coborăm standardele pentru a favoriza semnarea acestor acorduri comerciale? Canada prevede o întreagă serie de norme care ar trebui aplicate doar pe bază voluntară și nu pe bază de obligativitate. Obiectivul este eliminarea barierelor comerciale, barierelor în calea schimburilor. Dar vedem deja ce se întâmplă dacă semnăm un acord comercial de acest tip. Nu vom ajunge decât la o um, întărire a acestui proces. Evident, putem uh, obține o ameliorare față de mecanismele SDS uh, prevăzute, um, dar uh, oricum, până la urmă, totul se va reduce la acordarea investitorilor, pentru investitorii străini a unor drepturi, pentru ca aceștia să își facă mai bine auzit cuvântul. Investitorii vor putea în acest mod să conteste în justiție legislația diferitelor țări. Independent de aceste obiecții, am uh, trei întrebări foarte concrete să vă pun, doamnă, în calitate de raportor. Cred că, într-adevăr, trebuie să dăm dovadă de mare prudență înainte să votăm pentru acest acord CETA. Trebuie să ne păstrăm prerogativele de legislatori. Articolul 268 spune că Parlamentul European trebuie să fie informat în totalitate în legătură cu toate fazele acordurilor internaționale și atunci când există chestiuni foarte delicate, uh, Um, cazul sau situația se pune chiar mai mult. În aprilie a fost semnat un acord instituțional între cele trei instituții legate de o mai bună legiferare. Acest acord instituțional prevede că Parlamentul European va avea un drept de control complet asupra acordurilor internaționale. Așa că, doamnă Bașca, prima mea întrebare este următoarea. Putem beneficia de garanții? Putem fi siguri că uh, înainte de uh, votarea, semnarea CETA, vom uh, avea aceste drepturi, Parlamentul European va fi informat complet în legătură cu tot ceea ce se întâmplă în timpul negocierilor. În al doilea rând, articolul 23 din acest acord. Văd că se vorbește despre un comitet mixt. Cine poate, care poate să ia uh, decizii juridice obligatorii? Însă legislația internațională, să nu uităm acest lucru, primează asupra dreptului uh, Uniunii Europene, de unde și întrebarea mea următoare. Comisia este gata să se angajeze pentru a-i consulta pe cei doi legiuitori, Parlamentul, respectiv Consiliul, înainte de a fi luată uh, vreo decizie de către acest comitet mixt creat? astfel încât comitetul respectiv să nu fie folosit pentru a modifica legislația existentă, ceea ce ne-ar face să ajungem în fața unui fapt împlinit. Și n-am mai avea nimic de spus. A treia întrebare, la articolul 32 din acordul CETA, se stipulează că acest comitet poate să modifice anexele și protocoalele. Nu toate, dar câteva dintre ele. SPS, de exemplu, uh, măsurile fitosanitare, uh, sunt menționate aici, sunt uh, elemente importante pentru că ele fundamentează activitatea noastră în cadrul Comisiei Parlamentare din care facem parte. Întrebarea mea este următoarea. În ceea ce privește controlele, pentru ca Parlamentul European să fie mereu ținut la uh, curent, să poată să-și spună punctul de vedere în caz de modificare a anexelor sau uh, protocoalelor, mai ales dacă este vorba despre domenii fundamentale pentru activitatea legislativă pe care o facem noi în cadrul Comisiei, vom avea garanții? Mulțumesc! Mulțumesc! Voi da cuvântul vorbitorilor din partea diferitelor grupuri politice. Mai întâi domnul Gambus din partea PP-ului. Sí, muchas, <coughs> muchas gracias, presidente. Eh, muchas gracias a la Comisión Europea. Yo creo, antes que nada... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei Europene. Cred că trebuie să mulțumim Comisiei pentru informațiile pe care ni le-a furnizat. Ni se spune că acordul CETA trebuie să fie adoptat cât mai rapid deși rezultatele au fost adoptate înainte de sfârșitul legislaturii precedente, adică în 2014, iar în iulie am primit pachetul legislativ, alte comisii s-au interesat, cum ar fi Comisia de Comerț Extern, Comisia de um, Afaceri Externe și uh, Comisia uh, Envi. Uh, toate și-au manifestat uh, interesul, dar uh, doar la patru luni după interesul manifestat de Comisia de Afaceri Externe și după semnarea în Consiliu a acestui tratat acestui acord. S-a spus de asemenea că acordul respectiv va conduce la o concretizare a resurselor. În uh, prevederile acordului se spune că părțile își păstrează uh, dreptul de a mm, își gestiona cum doresc resursele, serviciile publice, diversitatea culturală și așa mai departe și se adaugă că obiectivul este protejarea investitorilor prin diminuarea dreptului partidelor de a-și proteja propriile interese pe teritoriu, interesele întreprinderilor bazate pe teritoriul lor. Se vorbește despre privatizarea, pe articol 1.9, de exemplu, spune că apa nu este niciun bun și niciun produs și că este o sursă naturală, lacurile, apele, pânzele freatice, bazinele hidrografice. Prin urmare, apa nu este niciun bun și niciun produs. Însă nimic nu obligă părțile să uh, permită o folosire comercială a apei în niciun scop. Am putea să continuăm la nesfârșit această dezbatere. Dar mie mi se pare că mm, nu mai e cazul. Cred că acum ce ne mai rămâne de făcut este să spunem da sau nu. Pentru că toate celelalte dezbateri care au fost necesare au avut deja loc la momentul potrivit. Și acum ne mai rămâne să ne dăm acordul sau să ne exprimăm dezacordul și asta cât mai repede. Pentru că, așa cum am spus-o deja, momentul dezbaterii a trecut deja de multe luni. Am uh, văzut, uh, cu ocazia altor voturi, uh, că poziția noastră este clară și cât se poate de favorabilă acestui acord. Mulțumesc! Thank you, Chair. Doamna Dali de la SCD, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și reprezentantei comisiei pentru că se află aici alături de noi și uh, ne va răspunde la întrebări pentru că în legătură cu CETA s-au spus multe pro și contra și este clar că e nevoie de control în ceea ce privește acest uh, acord comercial. Trebuie să se ajungă la un compromis, dar și transparența este esențială, nu doar în cazul acestui acord, ci în general, în legătură cu toate acordurile comerciale semnate de Uniunea Europeană. Trebuie să se asigure respectarea drepturilor omului, dar și um, preocupările uh, legate de mediu. Am o întrebare sau mai multe întrebări pentru comisie. Uh, Și aș dori să încep imediat în ceea ce privește valoarea reală a prevederilor de mediu din CETA. Când vine vorba de mediu, prevederile acordului CETA subliniază faptul că părțile trebuie să respecte nivelul de protecție ale celuilalt. Dacă CETA este noul standard, de ce nu se depășesc acord, uh, angajamentele precedente. De exemplu, Canada este exportator de petrol și o mare parte din petrol uh, provine din uh, șisturi bituminoase și acestea au uh, un impact grav asupra mediului. Aș dori să știu dacă vor, dacă prin CETA se vor încuraja importurile de petrol din surse care fac mai puțin rău mediului și ce uh, condiții există pentru a evita, evita aceste importuri. Apoi, în ceea ce privește rezolvarea disputelor, există sistemul ISDS, dar în cazul mediul nu există mecanisme similare de rezolvare a uh, conflictelor. Uh, în mod realist, cum vede uh, Comisia respectarea angajamentelor de mediu și uh, rezolvarea conflictelor din capitolul privind mediul? O altă întrebare se referă la abordarea uh, alimentelor și a siguranței alimentare. Pun această întrebare pentru că UE și Canada au abordări foarte diferite în ceea ce privește siguranța alimentelor și a nutrețurilor, în ceea ce privește autorizarea, etichetarea și controlele în lanțul alimentar pentru trasabilitatea uh, organismelor modificate genetic, a uh, cărnii, a pesticidelor și uh, a cărnii de la animalele clonate. Cred că să, apară probleme în ceea ce privește respectarea a trasabilității, am și dori ca uh, Comisia să ne explice cum principiul precauției uh, și principiul de la fermă până în farfurie vor fi respectate și dacă uh, Comitetul Comun uh, CETA um, va adopta um, posibilități de interpretare și va putea modifica anumite părți ale CETA în domeniul de competența ENVI, mai ales ceea ce privește măsurile sanitare. Ne poate explica Comisia dacă și cum va implica Parlamentul European dacă se modifică anexa privind echivalențele, privind uh, condițiile sanitare. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Gerling de la ICR. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi spune foarte multe în legătură cu acest subiect, pentru că, din câte am înțeles eu, putem vorbi noi mult aici despre lucruri foarte variate, așa cum a um, început raportorul, citesc aici nota pe care ne-a trimis-o săptămâna trecută, Nu știu dacă sunt lucruri prea relevante până când mâine vom stabili care va fi exact procesul pentru exprimarea avizului nostru uh, sau dacă putem doar să spunem da sau nu și atunci ne pierdem vremea uh, schimbând argumente. Noi sprijinim acordul, grupul meu sprijină acordul CETA, recunoaște faptul că s-au muncit enorm la el, recunoaște și faptul că um, inclusiv Parlamentul, dar și alte instituții au încercat să submineze aceste eforturi și uh, am ajuns în sfârșit la posibilitatea de a ajunge la un acord și dacă nu ajungem la un acord, cred că reputația noastră, nu doar a Parlamentului, ci a întregului Uniunii Europene, ceea ce privește capacitatea de a finaliza astfel de acorduri comerciale, ar fi complet distrusă și deja durează mult prea mult. Sunt foarte conștientă de asta în, con- în contextul Brexitului. Uniunea Europeană aproape nu mai reușește să semneze acorduri cu parteneri legitimi care au valori comune cu noi. Nicio altă țară nu cred că corespunde mai bine acestei descrieri decât Canada și totuși, totuși, atacăm constant acest acord. Știm că Mulți aici nu agrează organismele modificate genetic. Eu nu văd că ar exista amenințări la adresa reglementărilor noastre privind organismele modificate genetic și cred că mulți deputați încearcă uh, să creeze o reacție, o poziție isterică care nu se justifică pentru a reveni la raționamentul raport, dacă am revenit la raționamentul raportorului, pur și simplu n-am avut niciodată acorduri comerciale cu nimeni, pentru că niciodată nu putem garanta 100% că nu vor exista schimbări. Nu pot sprijini această poziție deloc. Și vom vedea ce va face grupul meu, dar nu cred că va putea sprijini poziția raportorului. Thank you very much. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Machi de la ALDE. Puhun suomen kieltä. Kiitoksia. Komissio... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc um, reprezentantei Comisiei pentru prezentare. Eu uh, nu sunt membru a Comisiei pentru Comerț Internațional, așa că aș dori să obțin mai multe informații în legătură cu modul în care acest acord poate fi cel mai bun uh, acord comercial negociat vreodată. A spus că aduce avantaje firmelor, uh, lucrătorilor. În ceea ce privește firmele, firmele înțeleg, dar în practică, de ce este acest acord așa de bun? când vine vorba de siguranța alimentelor, de protecția mediului sau de drepturile lucrătorilor. Aș dori să-mi dați exemple specifice și nu doar să faceți declarații generale, pentru că noi va trebui să explicăm oamenilor în ce fel acest acord ameliorează drepturile lucrătorilor, în ce mod uh, ameliorează siguranța alimentară. și cum se protejează mediul mai bine în urma acestui acord. Încă o întrebare. Ați spus că acest acord permite protecția productelor agricole cele mai sensibile. Despre ce producție agricole e vorba și cum sunt ele protejate. Încă un element în ceea ce privește protecția investiturilor, eh, investițiilor. Înțeleg că trebuie protejate investițiile, dar cum este protejat mediul? Cum sunt protejați lucrătorii? cum este protejată sănătatea publică. Și în acest context, aș doream să vă întreb uh, în legătură cu sistemul de uh, tribunale pentru rezolvarea disputelor între investitori și state a fost ideea Uniunii Europene sau propunerea Canadei să se creeze un astfel de sistem? De ce avem nevoie de un astfel de sistem pentru rezolvarea uh, disputelor? Uh, pentru că, din câte am înțeles eu, toate statele membre ale uh, Uniunii Europene au un sistem de drept și Canada are și ea un stat de drept. Deci, de ce e nevoie să creăm un astfel de sistem? care, de fapt, reduce suveranitatea statelor membre și a Uniunii Europene. Și o ultimă întrebare. Dacă o firmă nu respectă anumite standarde, standardele de protecție a lucrătorilor, standardele de siguranță, aceste aspecte vor fi rezolvate în sistemul de rezolvare a disputelor între investitori și state sau în tribunalele naționale? Acesta este un, un aspect important pentru mine. Vă rog să-mi răspundeți în mod specific la aceste întrebări. Vă mulțumesc foarte mult și acum de la GUE, doamna Miner are cuvântul. Uh, voorzitter, uit de... Mulțumesc, domnule președinte. Vin de la ședința de la INTA, sunt raportor din umbră pentru acest uh, raport și discuțiile au fost amânate cu o săptămână pentru că serviciul juridic mai are nevoie de timp pentru a evalua impactul celor 38 de declarații care au fost adăugate de statele membre. Este un dosar foarte complex Nu am primit răspunsul la toate întrebările, deci eh, dezbaterea de la a fost eh, amânată cu o săptămână și astfel poate vom avea mai mult eh, timp și în comisia noastră. E păcat că întregul proces a fost atât de puțin transparent. Nu am putut să auzim nici punctul de vedere al cetățenilor în legătură cu acest acord. Acum se fac declarații din, de la o serie de organizații europene și canadiene, în țara mea există multe reticențe, chiar rezistență la acest acord. Parlamentul European trebuie să-și facă treaba și să poarte o dezbatere serioasă în legătură cu toate aspectele acestui dosar foarte complex. Doamna Gerling a spus că uh, Eh, acest lucru arată că Uniunea Europeană nu poate să încheie acorduri comerciale. Nu! Trebuie să ne putem exprima democratic. Parlamentul European trebuie să poată să controleze ce face Comisia. Deci, trebuie să respectăm eh, eh, consecințele, pentru că acest tratat va avea, va avea um, consecințe majore. Uh, S-a vorbit și despre impactul activității uh, Comitetului Comun care va fi uh, creat. Uh, se pune și problema sistemului de arbitraj care va fi creat. Va trebui să vedem ca, ce presiune care va fi presiunea pusă de acesta asupra sistemului nostru democratic, domeniul sănătății sau mediului. Avem un sistem uh, pentru rezolvarea disputelor de investiții uh, creat, care a fost creat specific pentru CETA, dar trebuie să ne asigurăm că acesta nu va duce la, acest, la același rezultat ca și sistemul prevăzut inițial. Mă întreb de ce nu se poate folosi, uh, nu se pot folosi sistemele justiției din uh, statele membre pun întrebări și în legătură cu impactul asupra mediului, asupra securității alimentare, folosirea hormonilor de creștere, a glifosatului, dar și a organismelor modificate genetic. Există deci dubii enorme uh, în ceea ce privește garanțiile oferite de CETA și cred că trebuie să se studieze foarte serios lucrurile și se pune și problema impactului asupra sănătății publice. S-a vorbit puțin despre acesta. Uh, Există și um, elemente privind serviciile, de exemplu, uh, în domeniul medical, paramedical, deci impactul este una foarte important pentru populație și nu putem să subestimăm acest impact, de aceea trebuie să uh, ne informăm suficient, să înțelegem suficient uh, de bine diferitele elemente. Bineînțeles, un acord comercial uh, poate să ne aducă ceva dacă permite creșterea schimburilor economice, bineînțeles, dar totuși trebuie să ne întrebăm dacă sunt lucruri bune pentru mediu eu cred că obiectivul nostru uh, trebuie să fie crearea de condiții echitabile pentru toată lumea, pentru toți partenerii, pentru că am impresia că renunțăm la anumite standarde sau scădem nivelul standardelor. Eu cred că trebuie să păstrăm nivelul ridicat de protecție. Acest lucru este important și pentru producători. Trebuie să știm exact încotro ne îndreptăm cu acest raport foarte complex, cu un impact enorm și mă bucur că vom uh, uh, studia textul. Mulțumesc, doamna Gooding, acum de la NF. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere privind CETA reprezintă o excelentă oportunitate de a arăta utilitatea acestui Parlament, sau mai bine zis, uh, inutilitatea lui. Excelenta sinteza colegului Stas, căruia îi mulțumesc um, arată foarte clar că Comitetul Mix va putea să modifice direct anexele la textele legislative fără niciun fel de control din, part, eh, control din partea Parlamentului. Aceste anexe sunt însă cruciale pentru că definesc, de exemplu, pesticidele autorizate, limitele maxime de reziduri în alimente sau modalitatea de etichetare a alimentelor. Deci, nu se face decât să se actualizeze Uh, modul în care Uniunea Europeană nu respectă, nu-și respectă aleșii. Se negociază uh, în grupuri mici, fără transparență, fără control și fără opoziție posibilă. Acest tratat ar fi trebuit măcar să prevadă recursul la acte care să semene cu actele delegate, cu un control posibil măcar teoretic din partea Parlamentului, dar nu face nici măcar efectul să se facă că permite acest lucru. Noi, membrii Comisiei ENVI, a trebuit să luptăm pentru a pregăti un aviz uh, care probabil, de care probabil Comisia pentru Comerț Internațional nici nu va ține cont, așa cum s-a întâmplat uh, și în cazul avizului nostru privind tratatul transatlantic. Măsurile sanitare și fitosanitare sunt însă elemente vitale care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. În aceste condiții, pentru că Comisia ne spune că CETA e cel mai bun acord posibil, semnat vreodată, înseamnă acest lucru că cea mai bună situație este cea în care deputații nu sunt consultați? Mulțumesc! Thank you very much. And now, Mr. Lise. Mulțumesc, domnul Lise. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câte ceva despre procedură. Dacă suntem presați de timp, în ceea ce privește raportul, atunci greșim. Alte comisii și-au făcut treaba mai repede. Nu cred că este nimeni altcineva responsabil în afară de noi. În general, am impresia că discuțiile pe care le-am purtat, de exemplu, în circumscripția mea, am impresia că opinia publică este critică față de CETA, însă acum există un acord general și se pare că o mică parte din Uniunea Europeană, și anume Parlamentul Valoniei, dorește să îngenuncheze această propunere. Și cred că există și un motiv pentru care acest proces este în impas și nu cred că această cauză ține de ceea ce este în acord Canada a spus clar că nu va exporta în Uniunea Europeană carne tratată cu hormoni și dacă unii colegi cred că trebuie să rezolvăm totul 100%, atunci îi întreb ce facem dacă nu avem CETA și dacă nu avem CETA tot trebuie să purtăm aceste discuții. Și discuțiile referitoare la nisipurile bituminoase, de exemplu, vor discuta în continuare. Și social și democrații, domnul Gabriel, ministrul de externe, și poate viitorul președinte al Germaniei, domnul Steinmeier, a spus că CETA este un acord bun și TTIP este unul prost. Am fost uh, oarecum uh, mirat. TTIP a fost înghețat, nu știm când va fi finalizat, însă faptul că CETA e un acord bun a devenit clar când am avut o discuție cu ambasadorul Canadei. El mi-a spus că cetățenii canadieni, canadienii de fapt, au ajuns la compromisuri cu noi și au renunțat la lucruri la care americanii nu au vrut să renunțe și este un bun exemplu pentru viitorul nostru. Canada este teamă că depinde prea mult de Statele Unite. Sunt înconjurați de oceane de o parte și de alta și apoi la sud iau vecini pe americani, au făcut compromisuri cu noi și ar trebui să recunoaștem asta și să nu spunem că, într-un fel, Canada a obținut ce a dorit. Nu, Uniunea Europeană a obținut ce a dorit. Deci trebuie să ne punem întrebarea cu cine putem să semnăm un acord, dacă nu cu Canada. O țară cu un guvern liberal de stânga, o țară democrată, Cred că acest acord poate să crească prosperitatea în Europa și nu ne permitem luxul să ignorăm domenii în care putem să avem rezultate economice bune și CETA ne poate ajuta din acest punct de vedere. Iar când vine vorba de măsuri de protecție și standarde de protecție, acordul este bun. Acum mă întorc asupra verzilor. Există sprijin pentru domnul Stas de la extrema stânga și la extrema dreapta. Dacă lor le convine această poziție, ar trebui totuși să se gândească dacă vor să rămână acolo. Dacă ne uităm cu cine ține majoritatea europenilor, cu noi. Mulțumesc, doamna Fiorența. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și reprezentantei Comisiei pentru prezentare, dar doresc să spun că a numit CETA cel mai bun acord posibil din punctul nostru de vedere este de neînțeles. Întâi, ne bucurăm că putem discuta în această comisie despre CETA. Am dorit foarte mult ca și comisia noastră să discute despre CETA și să-și exprime punctul de vedere privind acest acord, pentru că problema mediului, energiei și protecția sănătății publice sunt ele preocupări uh, principale ale noastre. Și în ceea ce privește CETA, suntem foarte nemulțumiți de faptul că Parlamentul European pare să abordeze dezbaterea privind CETE cu o poziție care, după părerea noastră, are obiectivul să nu se discute suficient riscurile puse de CETA. Și repet, din acest punct de vedere, faptul că s-a refuzat propunerea noastră ca Curtea de Justiție să evalueze acest raport. Revenind la conținutul tratatului, aș dori să obțin clarificări din partea Comisiei în legătoare cu următorul lucru. Știm că, așa cum se întâmplă în, toat, în cazul toatelor, tuturor acordurilor comerciale, aici nu se vizează reducerea uh, taxelor vamale, ci reducerea barierelor netarifare, care sunt chestiunile care pun probleme din punctul de vedere al mediului și a protecției uh, sănătății. Întrebările mele sunt următoare urgența climatică necesită o acțiune politică uh, hotărâtă și coordonată la nivel internațional, dar CETA nu răspunde în mod adecvat preocupărilor de mediu care sunt esențiale în secolul nostru. În preambul nu se face referire la acordul de la Paris sau la nevoia de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. În afară de articolul 24, care se numește Comerț și Mediu, eh, referirile la schimbările climatice sunt evazive și um, lasă criza mediului înconjurător pe locul 2. În capitolele 22 și 24, în care se referă la, dezbatere, la dezvoltare și mediu, nu sunt obligatorii și se stabilește uh, o jurisdicție privată și supranațională pentru comerț și investiții, dar nu se prevede niciun mecanism de sancțiuni dacă se încalcă regulile de mediu. Deci mă întreb în ce măsură CETA va avea un efect pozitiv asupra politicilor de luptă împotriva schimbărilor climatice care ar trebui să stea la baza politicii noastre de mediu. În ceea ce privește energia, aș dori să obțin un răspuns la întrebarea dacă CETA include bunuri ca petrolul și gazul și dacă acestea vor fi scutite de taxe vamale și vor putea fi importate în Uniunea Europeană. Un alt element uh, este armonizarea legislației la mm, cel mai mic nuvitor comun. Uh, după sfârșitul negocierilor privind CETA, Uniunea a exclus petrolul uh, din extras din șisturi bituminoase din directiva privind combustibilii fosili și nu se respectă nici tranziția energetică necesară spre un sistem economic cu emisii reduse. și închei prin o ultimă întrebare care se referă la legătura dintre CETA și OMG-uri, mai ales în ceea ce privește etichetarea. În timp ce în Canada nu trebuie să se spună de unde vin alimentele, Europa a adoptat uh, o etichetă sau prezența pe etichetă a tuturor produselor care au peste 0,9% organisme modificate genetic și se spune că acestea nu sunt folosite pentru alimentele umane și în 2003 Canada a depus o plângere împotriva Uniunii Europene pentru că a interzis uh, comerțul cu produse canadiene cu OMG-uri. Cele două blocuri trebuie să coopereze pentru a reduce impactul standardelor uh, asupra uh, comerțului pe baza unei abordări științifice care riscă să depășească abordarea noastră pe bază de precauție și riscă să ne facă să ne pierdem uh, ani de progrese în ceea ce privește protecția sănătății oamenilor și animalelor. Aș dori răspunsuri la aceste întrebări fundamentale și mă bucur că la INTA s-a amânat votul privind CETA pentru a aștepta și avizul nostru pentru să ține cont, sperăm, de preocupările noastre. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Grostet. Je vais essayer, président, d'être... Domnule președinte, voi încerca să fiu foarte rapidă. Aș vrea să spun că citind acest acord se poate constata că este departe de a fi sperietoarea pe care o descriu unii. Trebuie să privim acest acord cu bun simț. Pe scurt, Articolul 8.9, secțiunea D, reafirmă dreptul părților de a reglementa pe teritoriul propriu pentru um, politicile publice, cum ar fi protecția sănătății publice, sănătatea mediului, protecția socială sau cea a consumatorilor faptul că această legislație suverană de a reglementa pe propriul teritoriu este intangibilă, um, mi se pare important. Acest lucru este valabil chiar și atunci când uh, apar investitori care se gândesc la uh, pierderea propriilor profit. Se încurajează Uh, în domeniul evaluării și a comercializării a produselor de sănătate pe de o parte și brevetele respectiv uh, produsele farmaceutice. În ceea ce privește cooperarea reglementară și cercetarea comună, aș vrea să aflăm din partea Comisiei dacă știe cum anume acest acord ar putea afecta activitatea EMA ne, se gândește la o apropiere a metodelor de um, acordare a certificatelor sau nu. Comisia poate anticipa dispozițiile conținute în articolul 20.27 respectiv 20.28 care ar putea avea un impact asupra prețului produselor. Sau Comisia consideră că acest impact va fi redus? Iată întrebările pe care mi le pun eu. Thank you very much. Mr. Balzo. Mulțumesc, domnul Balzo. Elnök úr, köszönöm a szót. A felszólásomat röviden egy reagálással kell kezdeni. Eddig... Mulțumesc, aș dori să încep prin a reacționa la ce am auzit mai devreme astăzi în această comisie. Am avut dezbateri profesionale sau ideologice și domnul Lize pentru prima dată a făcut uh, discuția politică atunci când i-a atacat pe verzi și a pus la zid pentru cooperarea lor cu unii europarlamentari. Și eu aș putea să fac uh, comentarii asemănătoare despre PP, dar nu voi face asta, însă am o întrebare. TTIP a fost uh, înghețat pentru moment. Ce se întâmplă dacă TTIP nu se mai concretizează? și Statele Unite vor folosi CETA prin uh, afiliații companiilor americane ca să obțină ce ar fi obținut prin TTIP. Legăturile noastre comerciale cu Canada sunt limitate. Sunt de acord cu cei ce au spus că trebuie să examinăm acest acord și că trebuie să avem o atitudine optimistă, s-a mai spus. Sunt de acord că e nevoie să obținem mai multe informații și atitudinea mea este optimistă. Trebuie să ne menținem standardele pe care le avem în domeniile protecției consumatorilor și siguranței alimentare și trebuie să ne păstrăm și suveranitatea națională. Cu alte cuvinte, dacă un guvern ales produce un regulament și reprezintă poporul care i-a ales, care l-a ales, o companie privată nu ar trebui să aibă dreptul să își rezolve litigiile comerciale prin intermediul statului, pentru că astfel investitorii devin egali cu statele suverane. Unii dintre dumneavoastră vă amintiți că împreună cu um, OECD OCD a existat un acord privind instituirea unui mecanism de protejare a investitorilor, un mecanism multilateral. Asta nu s-a întâmplat și acum văd că se încearcă să se obțină același lucru bilateral. Sper că vom preveni acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Cunecina. Mulțumesc, domnule președinte. Fiindcă multe din comentariile critice pe care voiam să le exprim au fost deja exprimate privind mediul și lipsa de claritate în uh, acest domeniu, și, dar și uh, regulile privind achizițiile publice, aceasta ar putea să aibă impact asupra modului în care guvernele pot proteja uh, mediul și uh, mai ales în privința achizițiilor publice verzi. Sunt de acord că modul în care s-a negociat acordul este împotriva a ceea ce am vrut noi să obținem. Dacă guvernele nu mai pot să reglementeze așa cum doresc, se va distruge munca pe care am făcut-o noi multă vreme aici. Se pare că legislația legată de mediu este periclitată. Există un capitol privind dezvoltarea durabilă, însă acesta este doar o serie de vorbe goale. Nu pare a fi aplicabil. Ce mi s-a părut surprinzător este că CETA se referă la apă, de parcă ar, aceasta ar fi un bun ce poate fi comercializat și un serviciu ca oricare altul. Apa este un drept fundamental și accesul la apă curată este un aspect esențial, este un drept esențial și este foarte important pentru cetățenii noștri și nu-mi imaginez că putem să negociem așa ceva. Spuneți că este avantajos din punct de vedere economic, dar analizele economice arată că doar a 100 parte dintr-un procent din punct de vedere economic este miza aici. Vorbim despre liberalizare, cred că acesta este scopul dumneavoastră și nimic altceva. Când vine vorba de mediu, siguranța alimentară, acestea sunt aspecte pe care ați fi preferat să le lăsați neatinse. Așa că ni se pare total neacceptabil ce avem aici. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er is al eh, heel veel gezegd en ik moet... Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe. Eu sunt pentru CETA, însă dacă nu putem să încheiem un acord cu CETA, cu Canada, cu cine putem să încheiem un acord? S-a spus deja asta. Uitându-ne la articolele 8, 19, putem să facem progrese, poate, însă am o întrebare specifică la care doresc răspuns. Avem o scrisoare ce vine din țările de jos, o scrisoare critică, în care se spune că acordul analizează doar barierele de tarife și nu barierele comerciale și că ar trebui să existe în tratat o recunoaștere mutuală a standardelor, ceea ce înseamnă că ceea ce se produce la standarde inferioare într-una din state trebuie acceptat în celălalt stat. Eu sunt foarte critică față de asta, sunt în favoarea tratatului, am spus-o mereu, însă trebuie să vedem dacă unele sectoare ar fi dezavantajate și cum putem să echilibrăm acest aspect. Însă la articolele 8, 9 și 1, Comisia garantează reguli echitabile. Și aș fi mulțumită dacă aș obține un răspuns pozitiv din partea Comisiei. În ceea ce privește criticile exprimate, mulți fermieri din țara mea suferă din cauza birocrației. Birocrației din cauza Europei și nu din cauza regulilor internaționale. Poate ar trebui să rezolvăm această problemă și astfel să le oferim uh, fermierilor noștri mai multe avantaje. Mulțumesc. Acum uh, îi dăm uh, comisiei ocazia să răspundă la foarte multe întrebări. Le amintesc membrilor că mai avem interpretare cam 10 minute și apoi vom continua în engleză. Mulțumesc. Au fost foarte multe întrebări. Voi încerca să le grupez și să le răspund, să răspund la toate. Voi începe cu întrebarea. Au fost, de fapt, multe întrebări legate de puterile comitetului Uh, comun și ce poate face acesta și ce nu poate face, trebuie să clarific că acest comitet nu este un comitet extern, independent, ci este compus din părțile la acord, Canada și Uniunea Europeană, și comitetul ia decizii cu care sunt de acord ambele părți. Uniunea Europeană poate lua o decizie în comitetul mix doar pe baza deciziilor luate de Consiliu, ce trebuie să respecte procesul decizional. Comitetul nu poate să amendeze textul CETA, poate modifica doar unele aspecte pe care le-ați menționat și orice schimbare a textului CETA trebuie să treacă prin întregul proces ce implică Consiliul și Parlamentul. Da, Comitetul Mixt poate schimba unele anexe în ceea ce privește măsurile fitosanitare și sanitare, însă este normal ca un acord de acest tip să ia decizii de echivalență, dar orice decizie de echivalență trebuie luată respectând procedurile de reglementare europene și nu pot exista derogări de la procedură. Și trebuie aplicat principiul de prevenție, orice regulă referitoare la uh, regulile na naționale uh, privind nivelul de pesticide, de exemplu, nu poate fi schimbat de CETA. Aceste niveluri sunt determinate pentru toate produsele ce intră în Uniunea Europeană și acest lucru nu poate să se aplice doar la un stat. Cred că este important să menționez asta. Apoi, orice decizie referitoare la echivalența ce trebuie luată poate fi luată doar după o analiză aprofundată. De exemplu, să se afle dacă unele măsuri sanitare și fitosanitare sunt echivalente și odată ce se face această analiză, decizia se bazează pe o decizie a Comisiei, ce este examinată de Comisia de resort și doar apoi Comitetul Mix poate să ia decizia de modificare a textului. Eu mă refer doar la procedurile legate de Uniunea Europeană, însă și Canada are procedurile sale. Nimic în CETA Niciun aspect din CETA nu poate schimba standardele alimentare sau de siguranță, fie în domeniul OMG-urilor, fie în domeniul um, cărnii cu hormoni. Nimic nu poate schimba aceste standarde. Orice eliminare a cotelor sau a tarifelor pe care o oferim de prin CETA și orice produse canadiene care vin prin aceste cote oferite trebuie să respecte legislația în materie de siguranță alimentară și toate standardele existente în Uniunea Europeană. Acest lucru este menționat nu doar în acord, ci și în uh, instrumentul comun pentru interpretare, un instrument cu valoare juridică, ce este obligatoriu în sensul articolul 31 din Convenția de la Viena privind legea tratatelor. Și acest instrument subliniază foarte clar și include referiri la textul CETA. Aceste referiri nu sunt complete, însă pentru fiecare punct referitor la standardele alimentare, există referire acolo. Principiul de prevenție este consfințit în tratatele europene și nimic nu poate schimba acest lucru prin CETA. Dacă acest uh, principiu nu este menționat, atunci dreptul intern are întâietate. În ceea ce privește protecția mediului, angajamentele uh, din capitolele pentru comerț și mediu și ei bine, acele angajamente sunt obligatorii. Părțile pot fi trase la răspundere pentru angajamentele pe care le-au luat. În ceea ce privește munca, Canada s-a angajat pentru prima oară într-un acord comercial în acest domeniu. Este un pas important pentru Canada la începutul negocierilor. Canada nu ratificase patru din prevederile uh, tratatului Organizației Internaționale a Muncii și apoi l-a ratificat, este și unul referitor la înțelegerile colective și acum Canada a început ratificarea tratatului cu Organizația Internațională a Muncii și aceasta poate să contribuie la o implementare mai bună a acestor convenții. Există angajamente pentru respectarea tuturor acordurilor multilaterale, inclusiv tratatul de la Paris acesta nu este menționat uh, în text, însă textul tratatului a fost negociat înainte de încheierea și semnarea acordului de la uh, Paris privind mediul.